Allora, buongiorno a tutti. Intanto bentornati dal... Ehm... Bună ziua tuturor! Bine v-ați întors după vacanța de vară. Începem imediat cu reuniunea comisiei noastre de astăzi. Ordinea de zi a fost puțin modificată. Cred că ați fost deja informați în legătură cu modificările acesteia. Comisia pentru Cultură și Educație din Elveția a, s-a întâlnit ieri după masă cu doamna Pac. E vorba despre participarea lor la programul Erasmus+. Deci punctul 6 de pe ordinea de zi a fost anulat. Doamna raportor pentru program, doamna Costa, se află astăzi în Veneția. Foarte frumos. Așa că și acest punct va fi amânat pentru reuniunea, o reuniune viitoare. pentru că nu există chestiuni urgente de discutat și punctul 9 poate fi amânat, și anume reuniunea coordonatorilor, pentru următoarea reuniune de la 17 septembrie. Așa că, cu toate aceste modificări, astăzi vom avea o reuniune scurtă, vom avea un vot. Vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Da? Bun, toată lumea e de acord. Atunci trecem la punctul 2, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 17-18 iunie și 10-11 iulie 2013. Găsiți documentele acestea în dosarul dumneavoastră, aprobăm aceste procese verbale dacă toată lumea e de acord. Da, toată lumea e de acord? Bine. Și trecem atunci la punctul 3. La punctul 3, cred că toată lumea știe că în această vară Lota Bișche a decedat la data de 13 august. Avea 71 de ani era o persoană importantă în Germania, făcea parte din Partidul Social Democrat, făcea parte de asemenea din Bundestagul German, iar în anul 2009 acesta a fost ales europarlamentar și făcea parte din grupul GUE. Era și membru al, președ- al conferinței președinților și vicepreședinte în comisia noastră. Și acum aș dori să avem un moment de reculegere în memoria acestuia. Bine. Le ringrazio. Vi ricordo che Vă mulțumesc foarte mult. Țin să vă reamintesc că astăzi nu avem nu avem tot, tot regimul lingvistic. Nu avem interpretare pentru, în, pentru limba olandeză, dar se poate vorbi olandeză, dacă doriți să faceți acest lucru. Trecem la al patrulea punct de pe ordinea de zi. Să trecem acum la vot. În primul rând, amendamentele. Pentru Proiectul de buget 2014. Există multe amendamente, multe amendamente de compromis. Consiliul și-a adoptat poziția târziu, așa că anumite amendamente au fost modificate. Dau acum cuvântul raportorului, domnului Lockhart, dar țin să vă reamintesc că există și niște amendamente orale și cu asta vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, stimați colegi. După o vacanță bine meritată, puțin scurtă, cred. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Pe parcursul acestei negocieri, cred că lucrurile au mers foarte bine. Uh, după cum puteți să vedeți pe lista, am ajuns la multe amendamente de compromis și cam fiecare din comisie s-a implicat. Cred că putem să continuăm în buna tradiție pe care o avem în această comisie și anume un consens larg în ceea ce privește chestiunile legate de buget. Așa cum am spus, eu am depus trei amendamente orale, unele au sosit puțin târziu, uh, Termenul de depunere a fost ieri, am uitat de el, dar vă voi spune mai multe când începem votul. Nu cred că trebuie să mai prelungim discuția și putem să trecem la vot. Bine, allora, visto che eh, abbiamo comunque anche abbastanza tempo, cercheremo, cercherò di... Bine. Avem suficient timp la dispoziție așa că putem aborda lucrurile cu calm și să votăm așa cum trebuie. Să începem acum cu vot electronic, amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să trecem acum la amendamentul 5, 702, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. 5703 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 cine pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem acum la 5798 pentru împotrivă abțineri se respinge. 5800 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5801 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5751 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aici avem și un amendament oral la acest punct. Compromisul 4. Există acest amendament în ceea ce privește European University Championship. Bine, atunci votăm amendamentul oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. paisprezece. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 5715 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5753 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul 7, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul nu, 54 partea a doua pentru 5754 partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Nu, devine caduc, spune președintele. Trecem la compromisul 8. Cine e pentru? La compromisul 8, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5, 7, 2, 4. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Da, în primul rând trebuie să votăm 5725, spune președintele. Da, amendamentul 5725 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11. Avem un amendament oral, vă rog să ne-l prezentați. Avem un amendament oral în ceea ce privește Europa cetățenilor, 2 milioane pentru credite de angajament și credite de plată. Bine, să votăm atunci compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5755 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5728 pentru, împotrivă. Aș vrea să verificăm electronic la 5728. S-a închis votul. să repetăm votul. Cred. Da, se adoptă, aveam 15 oricum. Trecem la 57-56, din nou cu amendament oral un amendament la 5756, acțiuni multimedia, 6,3 milioane pentru credite de plată și credite de angajament. Bun, să votăm la 5756 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5730 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5731 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5757 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 5734 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5735 nu, își cere scuze președintele, 5736 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5737 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5738 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5758 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5740 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, felicitări domnului raportor. 5 del nostro. Și acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Per la risoluzione che accompagnerà. Este vorba de rezoluția care va însoți prima lectură a Parlamentului nostru în ce privește propunerea de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 împotriva, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Facem o verificare la 7. Votul s-a deschis. Să așteptăm un pic pentru că unele Console se pare că nu funcționează. Am votat tutti? Toată lumea a votat. Bun. Închid votul acum. Respins cu două voturi. Diferență. Trecem la 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și 9. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Facem, un check Facem o verificare la amendamentul 9 și am deschis votul. Eu cred că e respins. Res... Închid votul acum. Da, Mă scuzați, spune președintele, votul este deci respins. Amendamentul 9. Acum votul final. Cine este pentru? Împotrivă abțineri și cred că se adoptă cu o largă majoritate. Multe felicitări. Date. Mă scuzați. Votul final trebuie să fie un vot electronic, așa cere procedura. Deci, vă rog, frumos să votați electronic. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Deci, se adoptă cu unanimitate. Putem să spunem multe felicitări și mulțumiri. Bine, allora, se ci sono altri punti da dacă dumneavoastră doriți să mai uh, abordați vreun subiect, dar nu cred că este cazul, în caz contrar, ne întâlnim pe 17 septembrie la 9. Mulțumesc! adică, nu mai